Las explicaciones de voto. Trecem acum la explicațiile de vot. Cu privire la raportul domnului Caras, are cuvântul mai întâi domnul Stresek. Señor Streșec, tiene la palabra? Domnul Streșec, aveți cuvântul. Předsedající, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint o explicație a felului în care am votat în legătură cu raportul CARAS, calitatea datelor statistice, uh, din punctul meu de vedere, acest raport e bun uh, din multe privințe, însă m-am abținut pentru că nu împărtășesc uh, părerea raportorului că Eurostatul ar trebui să joace un rol principal, predominant, prin uh, aceste uh, inspecții neanunțate ad hoc la oficiile naționale de statistică. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Streșec. Are cuvântul domnul Hanen. Hanen! Disculpe, señor presidente, nu le oí con todo esto. Mă iertați, domnule președinte, cu zgomotul ăsta nu v-am auzit. Da, vă rog, vă rog, erați distrat, da? Mr. President. Domnule președinte, Șeu de presă să vorbești despre evenimentele din Grecia și de diverse tragedii. Noi putem vorbi de o tragedie în sensul clasic antic al lui Sofocles. Am avut hibrisul anilor de prosperitate în care uh, toată lumea credea că datoria germană și gre- a Greciei puteau să uh, se uh, schimbe Uh, Nemesisul a intervenit mai târziu, dar catarsisul este foarte dificil. Uh, nu permitem uh, faptul ca piața ar trebui să corecteze situația, respectiv ca Grecia să-și salveze moneda. Noi continuăm această politică, mai multe statistici, mai mulți bani irosiți ai contribuabilului în aceste agenții, agenții care sperăm vor amâna inevitabilul. Îi condamnăm astfel pe greci și sper să mă înșel, dar cred că și pe cetățenii din alte state europene la ani de recesiune, stagnare economică și șomaj. Uh, și nu facem decât să generăm locuri de muncă pentru noi, pentru că ne justificăm propria existență. Și uh, iată care este menirea Uniunii Europene, angajarea anga- funcționarilor europeni. Mulțumesc, domnule Hannan. Are cuvântul domnul Kamal. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Când ne uităm la calitatea datelor statistice în anumite state membre, când s-a dovedit că erau măsluite și că nu Uh, ofereau o uh, evaluare exactă a, state, a uh, datelor naționale, a economiei naționale, ne dăm seama că e loc de mai bine. Trebuie să avem date statistice mai fiabile pentru economiile noastre. Însă problema este că aceste date nu ar trebui să fie folosite ca o scuză pentru ce s-a numit guvernanța economică europeană. Nu ar trebui să fie folosite ca o scuză pentru ca instituțiile europene, Comisia Europeană să aibă acces la bugetele naționale ale unui stat membru înainte ca acest buget național național să fie prezentat în fața Parlamentului statului membru respectiv. Haideți să nu folosim această criză și greșelile săvârșite în această criză ca o scuză pentru o mai multă guvernanță economică europeană. Ar trebui să folosim criza, să tragem învățămintele ei, să colectăm date mai bune, date statistice, dar să ne facem ordine în ogradă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la dom raportul domnului Oleșniciac. Mai întâi are cuvântul domnul Kelam. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru raportul referitor la strategia privind regiunea Mării Baltice și sunt mulțumit de faptul că au fost preluate amendamentele depuse de mine. Însă, în anumite părți aș fi dorit să fim mai expliciți, mai ales în ceea ce privește aliniatul 34. Cerem comisiei să uh, asigure un studiu de impact asupra mediului în cazul proiectelor de infrastructură. Dar nu am menționat ce se întâmplă dacă Comisia nu își îndeplinește îndatoririle legate de uh, nevoia unui proiect de studiu de impact pentru proiectul Nord Stream și cerem tuturor statelor baltice să se alăture Convenției ESPA, dar cred că Cred că ar trebui să cerem acest lucru și Rusiei în mod explicit pentru a ne îndeplini obiectivul. Mulțumesc, domnule Chelam. Are acum cuvântul doamna Mazzoni. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat și eu pentru această rezoluție. Cred că este foarte importantă inițiativa pentru statele din regiunea Mării Baltice, care au meritul de a fi introdus în sistemul nostru acest concept de macroregiuni. Cred că această inițiativă trebuie să fie apreciată atât la nivel politic cât și la nivel strategic, având în vedere elementele foarte importante de fond care sunt introduse în cadrul strategiei operaționale cu privire la această strategie. Cred de asemenea că este importantă și perspectiva pe care o deschidem cu această inițiativă și anume posibilitatea de a ne gândi la crearea altor macroregiuni care să se bazeze pe această experiență, ca pe o experiență pilot, pentru a asigura mai apoi eh, lansarea politicii de coeziune. Cu privire la această inițiativă, deci, solicitarea pe care o am pentru comisiei este să se aibă în vedere aprobarea resurselor financiare. Sunt în totalitate de acord cu nuul pe care l-am spus la toate nivelurile în ceea ce privește utilizarea de noi resurse suplimentare, însă sunt în același timp convinsă de faptul că fără resurse aceste mari proiecte pentru macroregiuni nu vor putea fi duse mai departe. Prin urmare, trebuie să există o reglementare a resurselor financiare. Mulțumesc! Are acum cuvântul dom- doamna Morcunete balsavau už šitą dokumentą. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat în favoarea acestui raport și sunt încântată de faptul că el a fost adoptat. Pentru că se referă la regiunea Mării Baltice și la strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică și cere de asemenea o coordonare a activităților statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea teritoriului. De asemenea, sunt evocate un, o serie întreagă de activități, printre care și activitățile de tip ecologic, de protecția mediului. Și sunt încântată de faptul că amendamentele mele referitoare la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a acestor infrastructuri energetice și a unor astfel de proiecte sunt amendamente deci care au fost luate în considerare și au fost adoptate. Eu sunt de acord cu liniile directoare ale acestei strategii și că ar trebui să întărim cooperarea noastră cu țări terțe. De asemenea, sunt încântată de faptul că revizuirea uh, strategiei a fost de asemenea inclusă în document. Mulțumesc foarte mult, doamna Morcunaite. Trecem acum la raportul doamnei Crața. Mai întâi are cuvântul doamna Vaidere. atvainojos prezident kungs bet es biju pieteikusies runāt arī par baltijas jūru. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru că și eu doream să spun ceva la raportul pentru strategia UE pentru regiunea Mării Negre. Îmi permiteți iau cuvântul și pe această temă, domnule președinte? Aș dori încă o dată să mă refer la strategia pentru Marea Baltică. Am zis Marea Neagră. Bien, bien, sí, sí, hable del Mar Báltico. Da, foarte bine, puteți vorbi despre Marea Baltică. Baltijas jūras reģions sevi ietver plaș statistic. Referitor la strategia UE pentru regiunea Mării Baltice. Această regiune are un potențial de dezvoltare foarte important și această strategie um, prevede și finanțare europeană. E nevoie însă de o structură pentru a pune în aplicare această strategie. E nevoie de o cooperare coordonată prin programe uh, pentru firmele private trebuie să promovăm uh, inovarea și cercetarea. am nevoie și de o uh, politică uh, coerentă pentru regiunea Mării Baltice. Trebuie să uh, stimulăm cooperarea între cercetători și mediul de afaceri și cred că Uniunea Europeană deja se implică Uh, destul de mult în uh, implementarea acestei strategii. Anumite proiecte baltice au fost deja lansate la apă și cred că nu ar trebui decât uh, resuscitate, reactivate. Cred că proiectele de inovare, proiectele de infrastructură trebuie să dobândească prioritatea și de aceea eu uh, sprijin această strategie. Și acum aș dori să furnizez o explicație de vot la raportul doamnei Crața, dacă se poate. Da, puteți, spune domnul președinte. Și noastră vreți să vă exprimați pe marginea raportului doamnei Crață. Foarte bine. Dați-i drumul. Mulțumesc, domnule președinte politikas otrais mērķis paredz palīdzības. Vreau să revin asupra politicii uh, Uniunii Europene și anume politica de cogestiune în cadrul obiectivului 1 care prevede să se acorde anumite uh, fonduri în regiunile în care există o rată de șomaj foarte ridicată și în momentul în care există probleme la nivel rural. E vorba de 54,5 milioane care au fost deja cheltuite, însă vedem că încă mai sunt diferențe, divergențe de, de, diferențe de dezvoltare foarte mari și mai ales în țările care au fost uh, afectate de criza economică. Aceste ajutoare, aceste fonduri trebuie să fie acordate și asta reprezintă o prioritate absolută. E nevoie de concurență, însă concurența aceasta trebuie să fie corectă, să fie echitabilă. E un prim pas care ne va permite, prin această politică regională, să ajutăm regiunile din obiectivul 1, mai ales acele regiuni a căror medie de dezvoltare este inferioară a cea a Uniunii Europene. Trebuie să acționăm în așa fel încât să putem acorda un ajutor practic, pragmatic tuturor IMM-urilor pe care noi dorim să le susținem. Mulțumesc și acum domnul Hanan. Doriți să ne mai uh, uimiți cu cunoștințele noastre în domeniul clasicilor greci? În... Mulțumesc, domnule președinte, și ce plăcere să vă văd pe scaunul președințial. Domnule președinte, care dintre țările bogate din Europa, fiindcă mă uităm la datele OCDE și am văzut că în 2008, ultimul an pentru care avem cifre, țările care sunt cele mai prospere sunt membrele zonei de liber schimb european. În ciuda crizei bancare, în ciuda faptului că impactul a fost foarte mare în Elveția și în Islanda, venitul în țările AA este 214% față de celelalte țări din Uniunea Europeană. De ce credeți că s-a ajuns la această situație? Sugestia mea ar fi că ar exista o legătură între acordul pe care îl au cu Uniunea Europeană. Deci sunt, au acces pe piața liberă, însă nu trebuie să aplice prevederile politicii agricole comune, politicii de pescuit, își controlează propriile frontiere, rezervele de energie și pot să cumpere și să vândă către și din țările terțe fără tarifele externe comune. Uh, oare Regatul Unit n-ar putea să facă ceea ce fac 7 milioane de elvețieni sau 9 milioane de norvegieni? Suntem o națiune de antreprinzători care uh, avem în prezență pe fiecare continent și cred că ne-am putea descurca și noi să ne gestionăm singuri um, activitățile. Mulțumesc acum domnul Kamal are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când vorbim de, criza economică și financiară, e foarte important să ne uităm în trecut și să tragem învățămintele acestei crize. Mă întreb dacă le-am tras respectiv că reglementarea neadecvată din statele membre, care, eh, din Statele Unite, eh, din care băncile au putut acorda credite fără acoperire clienților. Unul din zece eh, clienți era nedemn de încredere a băncilor și era clar că nu își va putea plăti creditul. Am tras învățămintele acelor guverne care tipăresc bani fără niciun fel de valoare, dar uită lecțiile unui uh, economist austriac uh, care a fost singurul care a prezis criza economică. A spus că banii au valoare și când imprim, când tipărești bani ieftini, atunci uh, se creează o um, speculație cu bani, o speculație financiară și întregul sistem se prăbușește. Iată ce s-a întâmplat, iată cum a început criza financiară. Haideți să ne asigurăm că învățăm lecțiile. Mulțumesc. Domnule Canemal și trecem acum la raportul domnului Antonio Cancian. Și mai întâi are cuvântul domnul Micolașic. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu susțin în plin raportul colegului Cancian cu privire la dreptul pasagerilor în transportul cu autobuzul și cu autocarul. Convenția Națiunilor Unite cu privire la dreptul persoanelor cu handicap este ratificată, însă aceste persoane încă se mai confruntă cu discriminări în momentul în care doresc să aibă acces la transport. O egalitatea de acces la transport reprezintă o condiție esențială pentru a avea o viață uh, independentă alta. De aceea, accesul la transportul cu autobuzul și cu autocarul rămâne un element crucial pentru persoanele cu handicap și cele nevăzătoare, spre exemplu. Deci, eu militez pentru dreptul de a fi asistat, de a fi ajutat, de a fi informat cu uh, documente uh, mm, redactate în limba brai pentru nevăzători. Și cei care lucrează în gările rutiere trebuie să fie formate în așa fel încât să propună o astfel de asistență persoanelor nevăsătoare. Mulțumesc, domnule Micola, și care acum cuvântul doamna Roitova. pane Mulțumesc, domnule președinte. Rezultatul votului referitor la acest raport cancian a arătat care sunt prioritățile Parlamentului European în ceea ce privește drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul. Această poziție va ajuta la îmbunătățirea situației pasagerilor, mai ales pentru persoanele cu dizabilități sau care au o mobilitate redusă. Mă refer aici la articolul 11 care interzice uh, să fie refuzată rezervarea și solicitarea de asistență gratuită în cazul unei astfel de călătorii. Această hotărâre fermă a Parlamentului European este o provocare pentru Consiliu, care nu cred că se va mai putea întoarce la o a doua lectură. Mulțumesc, are acum cuvântul doamna Harkin. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am sprijinit amendamentul 15 pentru că eu susțin um, cutirea pentru o perioadă durată de timp uh, pentru transporturile urbane și periurbane. Uh, o serie din costurile care vor fi repercutate asupra IMM-urilor, mai ales mici, sunt foarte importante. Unele s-ar putea să poată să facă afaceri, însă cred că la un moment dat o parte dintre ele se vor retrage de pe drumuri, de pe șosele și astfel uh, transporturile publice vor avea de suferit. Mă îngrijorează mai ales transportul rural. Uh, transporturile rurale și regionale nu pun probleme, dar în ce privește transportul rural s-ar putea să asistăm la un pericol dacă acest text legislativ e vor votat, să ne confruntăm cu o situație în care transportul, operatorii din transportul rural nu vor mai putea să exploateze aceste șosele. Vorbim tot timpul în Parlament despre costurile și povărarea IMM-urilor. Cred că având în vedere situația actuală de criză, un compromis rezonabil ar fi să permitem o scutire pentru o perioadă limitată de timp. Mulțumesc, doamna Harkin. Trecem acum la raportul domnului Sterks și are cuvântul mai întâi domnul Lavia. Domnule președinte, dragi colegi, am votat pentru raportul privind propunerea de directivă pentru formalitățile de raportare aplicabile navelor intrare sau ieșire din porturi comunitare. Crearea unui spațiu de transport maritim fără bariere poate să crească eficiența circulației în zona de coastă. Transportul maritim de mărfuri, care este supus unor proceduri administrative foarte complexe, um, alături de care avem și o slabă armonizare armonizare a disciplinei în sector datorită diferitelor niveluri de implementare a directivei 2002, care se implică divers în statele membre. E nevoie de o directivă care să reducă la minim um, posibilele diverse uh, inter interpretări. Dorim să ajungem la o simplificare a procedurilor administrative care să ia în considerare și uh, tehnologiile IT. Doresc să existe și un nivel bun de cooperare între diversele autorități implicate. Mulțumesc! Trecem acum la raportul domnului Grosch și mai întâi are cuvântul domnul Antonioții. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul transporturilor este unul dintre mediile în care implicările duc la o multiplicare a temelor esențiale și importante pentru Uniunea Europeană de la concurența și competitivitatea pieței interne la sănătatea cetățenilor, de la eficiența mobilității urbane la siguranța rutieră, de la uh, uh, instituirea și crearea de agenții specifici pentru diferitele moduri de transport la reducerea de emisii de dioxid de carbon. Și cred că Uniunea Europeană are datoria de a da o strategie pentru transportul care să garanteze uh, eficiență și durabilitate în acest domeniu, pe lângă un cadru financiar adecvat care să permită răspunderea la viitoarele provocări în mod oportun. Prin urmare, sprijin în totalitate raportul domnului Groș, pe care îl apreciez pentru munca excelentă desfășurate. Mulțumesc, domnule Antonioci, și acum are cuvântul doamna Muscardini. Nu este în sală, doamna Muscardini. Atunci, domnul Tacula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important când vorbim despre transporturi, să avem o viziune durabilă, sustenabilă. Trebuie să ne asigurăm că emisiile generate de sectorul transporturilor sunt reduse în viitor. În prezent, transportul Uh, nu uh, contribuie decât sub pragul de 10% la uh, volumul total de emisii, însă trebuie să ne asigurăm că toate domeniile sunt tratate la fel. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea aplică și respectă la fel regulile în europeană. Dacă vorbim de transportul maritim, există reguli diferite, diferite în regiuni diferite. Trebuie să ne asigurăm că se aplică aceleași reguli pentru toată lumea în europeană. Trebuie să ne asigurăm că transportul pe viitor va fi cu adevărat durabil. De asemenea, trebuie să reducem emisiile de la nave. De la Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la raportul doamnei Turunen și are cuvântul domnul Mastela. Intrat în vigor. Domnule președinte, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și dreptul la petiții este un element esențial al cetățeniei europene. Asta reprezintă fără îndoială un instrument care conferă cetățenilor posibilitatea de a aduce în fața Parlamentului tuturor toate preocupările referitoare la activitatea politică și referitoare la mm, legislația europeană. Statisticile ne arată că se solicită din ce în ce mai multă asistență pentru aspecte legate de justiție, mediu, piața unică, dezvoltare. Așa cum am spus și în rapoartele anterioare, nu putem să nu dorim încă o dată o îmbunătățire a comunicării instituționale referitoare la diferitele mecanisme care stau la dispoziția cetățenilor europeni. Prin intermediul portalului unic, cetățenii pot să solicite și să ofere soluții pentru apărarea drepturilor lor. Suntem de acord că trebuie să fie creată o pagină de internet mai interactivă care să permită cetățenilor să obțină informațiile de care au nevoie nevoie înainte să hotărască care instituții să se adreseze pe baza cărui mecanism. Mulțumesc, domnule Mastela, domnul Kelly. Domnule Kelly, vă doriți să vă referiți la acest raport? Așteptați puțin, spune domnul președinte, doamna Baidere, și apoi urmați dumneavoastră. Doamna Baidere, aveți cuvântul. Priekšsēdētājkungs. 2009. Gada, Eiropas Parliament. Mulțumesc, doamna președinte. În 2009, Parlamentul European și Comisia de Petiții a primit 1924 de petiții, însă doar 46 au fost admisibile și au putut fi uh, discutate, ceea ce înseamnă că cetățenii nu au suficiente informații despre felul în care pot uh, face apel la Parlamentul European. Aș dori să fac o sugestie, aș dori ca pe Uh, aș dori ca pagina internet a Comisiei de Petiții să fie îmbunătățită, pentru că oamenii nu știu încă, de exemplu, că rețeaua Solvit există și că pot primi răspunsuri la piața, uh, legate de piața internă online. Trebuie să îi informăm pe cetățeni, dar trebuie să-i ajutăm și pe cetățenii care nu au acces la internet. Comisia de petiții este modul cel mai rapid prin care cetățenii europeni pot contacta Parlamentul European și cred că trebuie să ne facem munca într-un mod mai responsabil și de aceea am sprijinit acest raport. Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Domnule președinte, mulțumesc. Comisia pentru petiții reprezintă un succes al Uniunii Europene și am văzut că mulți cetățeni uh, se bucură de atenția deputaților noștri. E vorba de oameni care s-au izbit de birocrație în țările lor și totuși trebuie să fie făcute niște lucruri pentru a îmbunătăți lucrurile, să comunicăm mesajul mai clar către cetățeni și să accelerăm procesul. Și în al treilea rând, statele membre trebuie să fie forțate să răspundă la întrebări și solicitări mai repede decât se întâmplă în prezent uh, procesul este tărăgănat la nesfârșit și asta nu duce la o situație mulțumitoare. Vreau să felicit uh, Comisia pentru implicare și pentru că ne ajută să îi ajutăm și noi la rândul nostru pe cei care au nevoie de asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly, spune domnul președinte și nu uitați data viitoare să solicitați să fiți trecut pe listă înainte să începem explicațiile de vot, fiindcă dumneavoastră nu sunteți pe listă, de aceea nu v-am spus numele inițial. Îmi cer scuze, spune domnul Kelly, am reținut și data viitoare voi face așa. Trecem acum la raportul Turunen. Are cuvântul doamna Vanzuli. Ringrazio, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Criza economică a afectat în special tinerii europeni Uh, reducându-le așteptările profesionale și uh, ducându-i să trăiască într-o lume fără siguranță. 20% din tinerii sub 25 de ani nu au un loc de muncă. Există 5 milioane jumate de oameni care nu au nicio siguranță pentru viitor. Din fericire, perspectivele economice și demografice pentru următorii 10 ani prevăd crearea de 80 de milioane de locuri de muncă în Europa și pentru majoritatea lor e nevoie de un profil profesional bine pregătit. Prin urmare, provocarea provocarea este să ne bazăm pe tineri și aceasta este singura investiție uh, sigură pentru viitorul europeni. Nu are rost să permitem statelor să um, uh, exploateze forța de muncă și Dorim ca pe baza documentului votat astăzi, orice inițiativă să fie uh, centrată fără niciun dubiu pe tineri și pe nevoile lor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și are acum cuvântul domnul Tacula. arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että nuorten domnule Se pare că tinerilor le este ușor să aibă acces la piața muncii. Putem spune că doamna Turunen a depus o muncă formidabilă și sunt uh, încântat de faptul că Parlamentul a adoptat acest uh, document. Aici e vorba de o schimbare de mentalități și schimbare de atitudine din partea statelor membre. Știm că rata șomajului a crescut foarte mult, se ajunge până la 20% în Uniunea Europeană. Și trebuie să vedem cum vom evolua pe viitor. E nevoie de măsuri practice în statele membre, în Uniunea Europeană, pentru că uh, a venit momentul că nu mai avem nevoie doar de cuvinte și de rezoluții, avem nevoie de intervenții concrete. Și se pare că, din anumite motive, piața nu funcționează. Tinerii nu reușesc să obțină locuri de muncă. Tinerii nu au experiența de care ar trebui să aibă nevoie pentru a găsi un loc de muncă. De aceea noi trebuie să dezvoltăm acele uh, bulevarde largi care să le permită tinerilor să găsească un loc de muncă, să avem o piață a muncii mai durabilă, mai sustenabilă pe viitor. Și am speranța că acest raport va fi uh, cel care va permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Morcunait. Ačiū, ponas pirmininkė. Jaunimo nedarbas be galo. Mulțumesc, doamne președinte. Um, șomajul la tineri este foarte mare, 20% din uh, cei care au vârsta mea nu au un loc de muncă. În Uniunea Europeană eu am votat pentru acest raport pentru că cred că transmitem un alt mesaj foarte important atât uh, înspre Comisie cât și înspre statele membre în legătură cu situația legată de uh, șomajul în rândul tinerilor. Sunt de acord cu principiul uh, de bază al acestui raport respectiv că programe precum Erasmus pentru tinerii antreprenori trebuie să fie sprijinite. De asemenea, trebuie să punem accentul și pe pregătirea informală pentru tineri. Ar trebui de asemenea să avem în vedere și strategia 2020, pentru că incluziunea tinerilor pe piața muncii va surveni și prin intermediul acestor locuri de muncă verzi, ecologice. Lituanica, Lituania a încercat să creeze condiții prielnice pentru uh, firmele care angajează pentru prima dată tineri care ajung pe piața muncii. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Gruni și are cuvântul doamna Ronțuli. Si, grație, Mulțumesc, domnule președinte formele mai flexibile de muncă uh, să reflectă în contracte atipice care să asigure protecția socială a lucrătorilor. Lupta împotriva acestei situații trebuie să pornească de la Parlamentul nostru pentru a garanta flexibilitate și siguranță pentru toți lucrătorii. Adoptarea acestei rezoluții, domnule președinte, este baza unui nou nivel de sigura- siguranță la locul de muncă. Trebuie să crească posibilitatea de a găsi un nou loc de muncă ce să poată duce la o, o dezvoltare bună. Acesta trebuie să fie un obiectiv pentru redresarea economică europeană. Doresc, prin urmare, ca toate statele membre să investească mai multe resurse în dezvoltarea parcursului profesional da unei Europe a cunoașterii și a locurilor de muncă și nu unei Europe a precariatului social. Mulțumesc, doamna Ituli, și acum trecem la ultimul raport al domnului Fernandez. Are cuvântul domnul Pirilo acum. Mulțumesc, domnule președinte. Votul de astăzi referitor la raportul Fernandez și eu am reprezentat grupul socialiștilor și democraților în acest sens, este un semnal din partea Parlamentului către Comisia Europeană, fiindcă dorim o directivă specifică referitoare la deșeurile organice biodegradabile și crearea unui sistem de colectare diferențiată obligatoriu. Deșeurile organice biodegradabile, dacă sunt bine gestionate, pot deveni o resursă pentru Uniunea Europeană pentru a produce biogaz, care este o energie regenerabilă ce se poate transforma în biometan sau poate fi utilizată pentru a produce electricitate. Comunicarea recentă a Comisiei a fost foarte sceptică față de uh, ideea de a prezenta o propunere specifică și împreună cu alți colegi am trimis uh, comisarului Potornic în acest sens o scrisoare în care ne-a motivat poziția. Sperăm ca comisia să reflecte la acest lucru și să vină cu un text uh, în acest sens cât de repede. Mulțumesc domnului Perilo. Are acum cuvântul doamna Morcopeite. Mulțumesc, domnule președinte. Deșeurile biologice sunt foarte importante pentru toți cetățenii din Lituania. Tratarea deșeurilor se face foarte diferit în statele membre. În unele state membre, 10% din deșeuri ajung în haltele de gunoi, în aer liber. În alte state membre, situația este foarte diferită. Cred că ar trebui să încercăm să reducem, în primul rând, volumul deșeurilor și, în al doilea rând, ar trebui să încercăm să ne asigurăm că societatea europeană reciclează deșeurile. Aș dori să mai spun ceva și despre biodeșeuri, despre compost. Cred că ar trebui să evaluăm condițiile uh, în care se compostează și să nu facem și mai multe, să creăm și mai multe probleme prin compostare. Cred că ar trebui să uh, stabilim reguli foarte clare pentru a ști ce tipuri de deșeuri pot fi compostate și e nevoie de un regulament coerent la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Roitova! Pane předsedo, velmi vám děkuji za možnost... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o acordați pentru a-mi explica punctul de vedere referitor la Carta Verde a Comisiei. E adevărat, e vorba de un cadru general, eu sunt de acord cu obiectivele fixate, însă aș dori să spun că înainte de a pregăti următoarele proiecte legislative, Comisia ar trebui să formuleze o concepție globală în ceea ce privește angajamentele noastre uh, vis-a-vis -vis de siguranța alimentară în Europa și în țările în curs de dezvoltare. Comisia ar trebui de asemenea să efectueze analize mai aprofundate în ceea ce privește efectele biologice pe care, ecologice pe care le-ar avea biomasa. Eu, ca medic, sunt convinsă că ar trebui ca statele membre să supravegheze modul în care sunt reciclate deșeurile periculoase. Mulțumesc, doamna Roitova! Și aici se suspendă, acum se suspendă ședința până la ora 3